Herr Präsident! Domnul președinte. Frau Orati. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren. Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Ich erkläre die am 5. Juli unterbrochene Sitzungs Declar deschisă plen, uh, sesiunea plenară care a fost suspendată în data de 15 iulie. Procesele verbale ale ședinței din 5 iulie au fost deja uh, adresate dumneavoastră. Există obiecții? Nu văd că nu. Prin urmare, procesul verbal